și eh, am să i eh, dau cuvântul din partea comisiei doamnei thyssen mariann. aveți cuvântul doamnă. domnule președinte stimați eurodeputați este o plăcere pentru mine să vă prezint propunerea Comisiei pentru amendamente țintite în ce privește deta- directiva de atașare a lucrătorilor, pe care chiar în această după-amiază colegiul a adoptat aici la Strasburg, cernea la propriu încă nu s-a uscat pe această propunere libera furnizarea serviciilor și detașarea lucrătorilor sunt două libertăți ale pieței noastre interne. De când mi-am preluat mandatul, Rare ori am auzit puse sub semnul întrebării aceste libertăți, dar am auzit preocupări în ce privește aspecte specifice. Odată, impactul mobilității asupra uh, țărilor care trimit, respectiv primesc lucrători, apoi uh, punerea în aplicare a regulilor existente, apoi inechitatea și, în al patrulea rând, nevoia de a asigura uh, un nivel echitabil în piața internă. Eu sunt convinsă că nu trebuie să uh, ignorăm aceste neliniști, și să le abordăm. Care uh, ar trebui să fie răspunsul nostru? Pe de-o parte, nu trebuie să ne ferim de, liber, uh, de libertatea de mișcare, de mobilitatea lucrătorilor, pentru că pentru asta există Uniunea Europeană și să subliniem beneficiile pe termen lung pentru cetățeni, pentru piața forței de muncă și pentru societățile noastre. Apoi, avem nevoie de reguli clare echitabile și care să fie aplicabile pe teren, ceea ce nu este întotdeauna cazul astăzi. E încă loc de ameliorare. După părerea mea, avem patru instrumente disponibile care oferă deja autorităților naționale posibilitatea de a se asigura că libera circulația este bine administrată. EURES, platforma pentru combaterea muncii nedeclarate, directiva în ce privește libera uh, circulație a lucrătorilor și directiva în ce privește detașarea lucrătorilor. Toate aceste patru instrumente ar trebui implementate rapid. Serviciile mele oferă sprijin activ statelor membre, dar odată ce termenele de transpunere a directivelor va fi expirat în luna iunie, Comisia nu va ezita să ia și măsuri de punere în aplicare. O piață liberă va exista doar dacă măsurile pe care noi le-am adoptat sunt și puse în aplicare de fiecare stat membru. Implementarea regulilor existente e, firește, doar o parte a răspunsului. Trebuie mers mai departe și trebuie să ameliorăm, să actualizăm și să consolidăm regulile atunci când e nevoie. Având acest obiectiv în vedere, am finalizat pregătirea unui pachet în ce privește uh, mobilitatea, la sfârșitul anului trecut și, cum știți, am amânat adoptarea lui până după Consiliul European, în care se va rezolva problema Marii Britanii pentru a evita orice interferență cu discuțiile politice în curs. Acum că acordul cu Marea Britanie e pe masă, nu mai avem motive să amânăm regulile de uh, coordonare socială, și e adevărat, așteptăm rezultatul referendumului în Marea Britanie, dar există și alte aspecte asupra care putem progresa. E vorba de detașare și astăzi am adoptat mm, propunerea de text, așa cum am anunțat în programul nostru de lucru pe 2016. Stimați eurodeputați, vreau să fie foarte limpede care e poziția mea politică. E nevoie de mai multă detașare în Europa, nu mai puțină. Există 1,9 detașări pe an în acest moment, o creștere masivă, dar totuși reprezintă mai puțin de 1% din forța noastră de muncă. Este potențial pentru mai mult, iar Comisia va continua să elimine barierele în ce privește oferta de servicii pe piața internă. Dar Încercând să obținem mai multe servicii transfrontaliere și mai multă detașare, trebuie de asemenea să ne asigurăm că sistemul este organizat într-un mod echitabil, just, atât pentru lucrători cât și pentru întreprinderi. Multe s-au spus despre articularea dintre regulile pieței interne și regulile sociale în Europa. Pentru unii, regulile pieței libere trebuie să prevaleze, iar pentru alții, protecția socială. Adevărul e că esența modelului social european este că ambele trebuie și pot să meargă mână în mână. A fost obiectivul directivei pentru detașarea lucrătorilor cu ani în urmă și la fel rămâne acum. A oferi servicii transfrontaliere, garantând în același timp protecția lucrătorilor și un câmp egal de acțiune pentru serviciile interne, respectiv transfrontaliere. Directiva din 96, sigur că se referea la o piață a muncii mult diferită față de cea de azi. Cu 28 de state membre, divergențele între sisteme și nivele au sporit în mod semnificativ. În loc de convergență, vedem tot mai multe divergențe. Și asta se reflectă și asupra detașării. Discrepanța între salariile minime S-a, uh, a trecut de la 1 la 3 în 96 la 1 la 10 azi. Diferențele în ce privește elementele constitutive ale remunerării în fiecare țară s-au uh, schimbat, au sporit. Uh, unii uh, au dreptul la un bonus de Crăciun, uh, al 13 la salariu uh, sau compensații în timp. Uh, regulile de detașare astăzi nu prevăd reguli clare asupra acestor uh, drepturi, ceea ce duce la mai multă insecuritate juridică și litigii. Unii lucrători au dificultăți în, uh, în a-și vedea respectate drepturile. Unii chiar abandonează ideea detașării pentru că pur și simplu lucrurile sunt mult prea complicate. Într-o piață internă competitivă, concurența se bazează pe calitate, productivitate și inovare. Costurile cu forța de muncă sunt doar un element, dar concurența bazată doar pe salarii nu e în interesul lucrătorilor și nici al întreprinderilor, nici în ce privește concurența Europei într-o economie globalizată. În timp ce sectorul de construcții reprezintă 43% dintre detașări. Detașarea s-a deplasat și în alte sectoare. Jurnaliști, bancheri, um, medici infirmiere sunt astăzi detașați și ei ar trebui protejați. Lucru care nu e întotdeauna posibil potrivit directivei în vigoare. În fine, vedem tendințe către subcontractare pe piața forței de muncă. Subcontractarea continuă să fie logică, oferind acces la competențe specifice, creează totuși inechitate și distorsiune ale pieței atunci când firmele subcontractante nu respectă aceleași reguli în ce privește remunerarea. E vorba de lipsă de uh, echitate, segmentarea pieței și convergență în jos în loc de convergență în sus. Nu e piața internă pe care ne-o dorim și nu e cea pe care am promis-o cetățenilor noștri. E limpede că avem nevoie de o revizuire țintită a directivei detașării din 96 pentru a aborda aceste teme, pentru a actualiza regulile contextului actual. Și știu că mulți dintre dumneavoastră își reamintesc discuțiile dificile în ce privește uh, directiva punerii în aplicare, mi-amintesc și eu, ca membru acestui Parlament la vremea respectivă. Dar, sincer, cred că de data aceasta putem obține un acord. Din prima zi a mandatului meu, domnule președinte, am ascultat cu atenție reprezentanții diverselor grupuri politice, uh, statelor membre și ale părților interesate și am notat următoarele solicitări în special. O mai bună protecție pentru lucrătorii detașați. echitate pentru ofertanții de servicii la nivel intern și transfrontalier, mai multă securitate juridică, respectarea proporționalității, non-discriminării și respectarea subsidiarității, precum și a sistemelor de salarizare naționale. Propunerea pe care Comisia a adoptat-o astăzi vizează toate aceste uh, preocupări într-un mod echilibrat. Propunem ajustări cinsti, ci țintite în ce privește remunerarea, bazându-ne pe ultimele hotărâri ale Curții Europene de Justiție, respectând specificitățile naționale. Nu va mai exista o rată minimă a plății, ci toate prevederile de remunerare se vor aplica în țara de origine ca și în țara gazdă. Regulile ce privesc regulile sociale lucrătorii detașați pentru mai mult de 24 de luni vor fi considerați ca integrați pe piața de muncă a țării gazdă. Și vom alinea această directivă cu directiva privind agenților temporari, reguli aplicate lucrătorilor locali trebuie să se poată aplica și lucrătorilor detașați. Domnule președinte, stimați eurodeputați, Sper că veți analiza propunerea noastră, cea oficială, nu cele neoficiale asupra care am văzut comentarii în presă în zilele din urmă și sper deci că veți analiza propunerea noastră cu mintea deschisă și într-o manieră constructivă. Eu sunt gata, așa cum știți, să revin în Parlament și să discut cu dumneavoastră oricând. Comisia va continua să conlucreze constructiv cu colegislatorii, firește cu Parlamentul European, cu plăcere și în scopul de a obține un acord bun. Vă mulțumesc foarte mult! Domnul uh, Caza, un minut și 30 de secunde. Grazie, sur President. Unishtiq nebda dan diskussi għaj bil-nirringrazzja Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc doamnei comisar Tyson pentru că uh, cred că uh, trebuie să-i mulțumim. A demonstrat că are curaj când a deschis discuția pe marginea acestei uh, directive, care era departe de a fi perfectă. Și în grupul PPE uh, am știut că există aspecte care trebuie să fie îmbunătățite. Sigur că există încă și opinii controversate, va trebui să cădem de acord. Am avut o discuție cu uh, colegii din propriul meu partid și uh, a fost foarte greu să ajungem la un consens așa cum există el astăzi vis a -vis de această propunere a Comisiei. Dar mă adresez acum și uh, celorlalte grupuri uh, uh, politice. Nu putem să ne permitem să fim populiști. Parlamentul trebuie să dea un mesaj că suntem uniți, că ne dorim o soluție de compromis și împreună cu raportorul cu care voi conlucra voi face tot ce stă în puterea noastră cu toți raportorii din umbră pentru a ajunge la o soluție de compromis. Iar dacă uh, vom reuși, vom transmite un mesaj foarte puternic Consiliului, pentru că uh, și Consiliul trebuie să fie alături de noi. Din partea uh, albastră, din partea domnului Șani. Yeah. Ok. So. Mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte, stimați colegi. În momentul în care v-ați referit la diversele grupuri politice, m-am gândit că trebuie să vă adresez o întrebare din partea grupului SD. Cum credeți Uh, și ce vreți să spuneți uh, afirmând uh, că trebuie să fie plătite salariile minimale din țara gazdă. În ce, ce am încercat eu să spun este că, în mod evident, Uh, nu toată lumea va reuși să poată să își impună dezideratele, dar uh, noi trebuie să uh, ajungem până la urmă la o soluție de compromis. Nu e vorba despre ce îmi doresc eu, de ce voi reuși eu să impun. Până la urmă și eu trebuie să cedez poate de pe pozițiile mele pentru a putea să ajungem la o soluție comună. Dacă rămânem populiști, vom pierde în ultima instanță și, în primul rând, lucrătorii vor avea de pierdut. O minut. Um- Mulțumesc. Nu e vorba de a limita detașarea, dar e vorba de faptul că detașarea trebuie să fie echitabilă în Europa. Doamnă Tyson, sunt foarte bucuroasă că și Comisia a înțeles că directiva de implementare nu este suficientă în momentul de față și că trebuie să ne uh, atacăm, de fapt, la directiva principală și numai la presiunea socialdemocraților și a sindicatelor s-a ajuns, în fine, în weekend la uh, o îmbunătățire a proiectului de săptămâna trecută și Comisia ar fi putut să economisească această etapă dacă ar fi vrut să ia în serios dialogul social. Principiul aceeași salariu pentru aceeași activitate la același loc de muncă trebuie să fie valabil pentru toată lumea și pentru lucrătorii detașați, dar trebuie să fie valabil și pentru toate felurile de uh, acorduri uh, tarifare. Este clar că standardele minime nu trebuie să fie interpretate ca fiind standarde maxime și statele membre trebuie să fie în stare să aplice și reguli mai stricte uh, pentru protecția lucrătorilor. Noi salutăm însă că pentru prima dată avem o ancorare a perioadei limită de detașare. 24 de luni însă sunt destul de departe de, de, de realitate. Dacă ne uităm la construcții, jumătate din uh, lucrătorii din construcții lucrează mai puțin de jumătate de an detașați. O limitare la șase ani ar trebui să fie obiectivul pentru a putea îmbunătăți cu adevărat situația. Și, uh, de altfel, trebuie să mai uh, abordăm și alte probleme, cum ar fi detașări în lanț sau uh, subcontractări enorme și fără responsabilitate și responsabilizare, firme paravan sau detașări prin firme interimare, lucrători care sunt uh, șantajați pentru a lucra la dumping sau uh, o distorsiune a concurenței prin uh, cotizații mai puține sociale. Toate acestea trebuie să fie lucruri pe care să le abordăm în această directivă, așa cum s-a întâmplat atunci când am gestionat problemele de securitate socială. Mulțumesc! Cartonaș albastru din partea domnului Schulze. Would you accept? Yeah. Mr. Schulze Domnule Șulț, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă Steinrug. Dumneavoastră veniți ca mine din Germania și tocmai uh, ați vorbit de principiul aceluiași salariu la același loc de muncă pentru muncă identică. Vreau să știu pentru Germania cum definiți, de exemplu, tema uh, același loc de muncă. E vorba de regiune, land, uh, toată Germania. Care este definiția locului? Știți că avem foarte multe diferite salarii în, la nivelul Germaniei. M-ar interesat ce ziceți noastră în legătură cu acesta fără microfon. Da, mulțumesc exact. Acesta este și ceea ce mă interesează foarte tare. Am spus că toate uh, contractele tarifare la nivel regional și um, chiar și contractele pentru salariu minim trebuie să fie or, trebuie să fie regula. Dacă un loc, doi oameni lucrează la, în același loc și uh, prime, și fac aceeași muncă, trebuie să existe același principiu de renumerare. Eu cred că acesta este remunerare, acesta este corect. Doamna McIntyre, un minut. We've just been speaking about... Tocmai vorbeam de mai bună legiferare. Ei bine, trebuie să spun că acesta nu e un exemplu bun, ci din potrivă chiar. Cred că e o idee proastă să redeschidem acest dosar în vreme ce încă așteptăm uh, implementarea uh, directivei în statele membre. Știu că este o revizuire țintită, dar tot nu e ceva uh, ce eu să pot saluta. Acum, în ce privește detaliile, principiul remunerării pentru lucrătorii detașați este mult mai vast decât în directiva originală care se referă strict la banii primiți. Uh, impactul va fi unul advers asupra IMM-urilor și în timp ce propunerea nu se referă în mod direct la salariu egal, la loc de muncă egal, eu cred că e o încercare a Comisiei de a împinge această ambiție de la spate. Trebuie să fim atenți să nu creăm o lege cu consecințe nedorite. Mulțumesc! Acceptați un cartonaș albastru din partea colegului dumneavoastră? Domnul Aiker? I-a spus nu. Atunci rezolvați după ședință între voi. La Baiova... Da. Yes. I think that every member has right not to accept a blue card and he should... Cred că oricine are dreptul să nu accepte un uh, cartonaș albastru. Deci, uh, domnule președinte, nu cred că trebuie să ne referim și la uh, meciuri în această sală. So, uh, doamna Dlabaiova. Vážený pane předsedající, vážená paní komisařko, předložený návrh revize směrnic... Stimat, domnule președinte, stimată doamnă comisar, uh, Directiva uh, privind detașarea lucrătorilor uh, aduce o surpriză pentru noi, pentru că legislația actuală se bazează pe dreptul la liberă circulație și necesitatea de a-i proteja pe lucrători, inclusiv în ce privește salarizarea. De aceea vă adresez următoarea întrebare. De ce trebuie să revizuim această lucrătoare? Pentru că această legislație nici măcar nu uh, a intrat în vigoare de prea multă vreme nu uh, ajungem într-o contradicție cu principiul unei mai bune legiferări. Um, comisia speră să poată să stimuleze competitivitatea și uh, să contribuie la condiții mai bune de plată. Dar uh, oare situația în țările mai puțin dezvoltate nu se va înrăutăți cumva din perspectiva lucrătorilor detașați? pentru că uh, um, uh, cred că se va ajunge la dispute între statele membre și uh, în felul acesta și barierele în calea mobilității vor spori. S-ar putea să existe un impact negativ asupra economiei transfrontaliere și, de fapt, IMM-urile sunt esențialul în stimularea economiei noastre. Cred că va trebui să facem uh, tot ce stă în puterea noastră pentru a rămâne competitivi. Minut și 30 de secunde. Mulțumesc foarte mult. În ultimii patru ani, detașarea în Europa a explodat formal și n-ar fi rău dacă am avea și rapoarte despre abuzuri care se explodeze la fel de mult. Comisia a încercat și este de admirat că a încercat să combată aceste abuzuri implicând principiul aceluiași salariu la același loc de muncă, dar dacă citesc acum documentele pe care le știam, văd că ceea ce scrie aici nu este de fapt același salariu pentru aceeași muncă la același loc de muncă. Lipsește prea mult ca să poată fi așa ceva. Dacă lucrătorii detașați uh, vor uh, fi echivalați doar după 24 de luni cu cei care lucrează la fața locului nu este suficient. Înseamnă că nu am uh, rezolvat problema uh, subcontractării și lanțurilor de subcontractare unde se face dumping în masă. E vorba aici și chiar de uh, serviciile publice, de uh, achiziții publice sau altele. Nu am rezolvat de asemenea nici problema fantomelor, așa zise, care sunt, așa zis, persoane care sunt trimiși ca lucrători care de fapt nu sunt nu am reușit nici să um, combatem problema muncii sezoniere la negru și nu am rezolvat niciun control eficient al statelor membre asupra detașării, pentru că lipsește informația dintre statele membre care nu este bine reglementată. Așadar, această propunere nu e suficientă. Doamnă comisar, trebuie să mai facem îmbunătățiri. Dacă Comisia nu va prezenta ceva mai bun, atunci Parlamentul trebuie să acționeze acum, să ceară în fine același salariu pentru aceeași muncă la același loc de muncă. Mulțumesc. Doamna Lambert, un minut, Lambert, uh, un minut și 30 de secunde. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim Comisiei pentru prezentare. Cred că înțelegem cu toții nevoia de a ne asigura că lucrătorii sunt bine protejați, indiferent de unde vin și indiferent unde lucrează. Și că ei nu sunt exploatați, iar că întreprinderile operează potrivit legii. Trebuie să ne asigurăm că detașarea nu e utilizată ca un mecanism care să facă presiuni în jos asupra standardelor și salariilor. Înțelegem însă că în anumite sectoare există neliniște în ce privește detașarea lucrătorilor și realizăm că directiva privind implementarea trebuie transpusă în toate statele membre. Mulți dintre noi sunt preocupați de faptul că multe state membre nu au resursele adecvate în ce privește inspecția muncii uh, pentru ca uh, această directivă să fie realmente implementată. Acum, uh, oare propunerile răspund neliniștilor? Unii dintre noi cred că au nevoie să fie convinși Uh, mm, cred că în subtext, acordurile colective de muncă sunt subînțelese aici. Putem oare merge mai departe? Putem include acorduri sectoriale și cu companiile dacă ele nu se află printre propuneri? De ce nu? În ce privește pachetele de remunerare, pare mai bine decât a vorbi simplu de salariu sunt multe state cu salariu minim, dar care nu e suficient pentru viața de zi cu zi. Cred că trebuie să ne gândim că o scădere a salariului nu va fi foarte interesantă pentru lucrători, deci trebuie să analizăm întregul spectru pentru a ne asigura că răspundem tuturor neliniștilor. Mulțumesc! Directiva privind lucrătorii detașați uh, permite ca uh, lucrătorii să uh, ajungă în țări în care rata șomajului este foarte mare și există cetățeni disperați să găsească un loc de muncă. Deci, din acest punct de vedere, cum spun, presiunea șomajului a crescut ca urmare a acestei directive în Regatul Unit au apărut aceste probleme. Uh, lucrătorii uh, care au uh, venit, au avut dificultăți în a-și găsi gaz în a supraviețui. Problema acestei directive este legată de nivelul salarizării și de condițiile de viață. Pentru că, până la urmă, această migrație economică duce la scăderea salariilor uh, la toți. Eu cred că aceste politici comunitare până la urmă au dus la scăderea uh, salarii, salariilor. Uh, iar toți cei cărora li s-a redus venitul, toți cei care și-au pierdut locurile de muncă, până la urmă își vor ridica vocea împotriva acestor reglemente. Un minut 30 de secunde. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor, doamnă comisar. Aș vrea să încep uh, exprimându-mi mulțumirile către doamna comisar pentru faptul că ocuparea este în centrul uh, atenției uh, comisiei, pentru că pentru noi e extrem de importantă. Însă sunt pe cale să mă gândesc de ce comisia s-a grăbit atât de tare la revizuirea acestei directive. Toate grupurile politice, toate statele membre au adoptat directiva de implementare care a găsit un compromis, de fapt, între libertatea de um, a presta servicii și protecția lucrătorilor. Și îmi pare foarte rău că acum Comisia s-a grăbit așa de tare și nu a ținut cont de punctul de vedere al atâtor statelor membre. Eu cred că pentru o mai bună coeziune și pentru o asigurare a aplicării acelorași reguli este nevoie de alte reguli și să nu uităm că firmele care detașează trebuie să suporte o parte din costuri pe care, care nu uh, sunt de plată pentru cei care lucrează local. Deci trebuie să ne uităm și la IMM-uri în același timp și în sensul uh, slăbirii pieței interne de care am mai vorbit noi. În general, uh, detașarea lucrătorilor creează anumite lacune Uh, pardon, umple anumite lacune de pe piață. Există și mișcări între Europa de Vest și de Est care se văd foarte bine în mișcarea lucrătorilor detașați, în barierele care există, limitarea detașărilor, așadar duc la o um, mărire a zonei gri în care se lucrează. Deci eu sunt foarte uh, hotărâtă. Doamna Iaslovețca. Uh, doamna Iongerius, două minute. Doamna, eh, mevrouw de commissaris, Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. În țara mea, în weekendul trecut, prima pagină a ziarelor vorbea de sute de lucrători din România care lucrează pe docurile olandeze pentru un euro pe oră. Și nu a fost un incident izolat lucrătorii români. Cei care caută uh, lacune în legislație le vor găsi. Sunt cei care spun că ne-am precipitat, că ne-am grăbit în revizuirea directivei de detașare a lucrătorilor. În sfârșit, ne-am dat seama că 28 de piețe ale muncii diferite pot funcționa împreună doar dacă există garanții pentru o mobilitate decentă, cinstită și mobilitate și în ce privește protecția acestor lucrători. Cred că implementarea directivei de a lucrătorilor e un pas în direcția cea bună și sunt pentru extinderea lanțului de responsabilitate atunci când vine vorba de uh, lucrători pentru a ne asigura că există o plată egală, dar povestea nu se termină aici, există multe discrepanțe în ce privește bonusurile și alocațiile. Acesta a fost și cazul cu românii care lucrează pe docuri în Olanda. Și noi uh, numim asta uh, shopping de bonusuri. Eu cred că e o lacună în legislația noastră și există încă loc pentru coordonare ce privește legislația socială. Uh, Sigur că ne-am dori plată egală la muncă egală peste tot, dar... Zlotovski, un minut. It doesn't work? It does. Domnule președinte, doamna comisar, mă mir că într-un moment atât de dificil al Uniunii Europene, Ehm, comisia dorește să deschidă un nou front de lucru. Dacă dorim să diminuăm mobilitatea, pentru că acesta va fi efectul acestei directive, cota șomajului va crește, printre altele și în Polonia pentru că uh, și consumatoarele și consumatorii vor trebui să plătească mai mult pentru anumite produse și vor deveni victimele acestei uh, propuneri. Cine va avea de profitat? Cred că, în primul rând, uh, Europa occidentală, partea de vest a continentului, pentru că știm care este aici piața transporturilor, de pildă. Nu se poate uh, accepta ca uh, cele mai bogate țări să creeze uh, piedici în ce privește mobilitatea transnațională. Noi trebuie să fim împotrivă. 30 de secunde. Thank you, Chair Mulțumesc, domnule președinte. În fine, avem o propunere pentru a finaliza directiva detașării. Președintele Juncker și noastră, domnule comisar, doamnă comisar, ne-ați promis salariu egal pentru uh, muncă egală și mă bucur foarte mult să văd că s-a întâmplat. În 20 de ani au fost foarte multe cazuri în fața Curții Europene de Justiție, diferite cazuri, Viking și altele. Au fost foarte multe incertitudini în legătură cu prevederile acestei uh, directive. Și eu cred că directiva aceasta, noua sa formă, va putea să trateze unele dintre ele, nu neapărat toate care vor apărea. Există în continuare problema articolului 45 din TFUE care garantează tratamentul legal și articolul 46 care garantează drepturile lucrătorilor pentru a oferi servicii transfrontaliere. Articolul 45 garantează tratament egal pentru munca sezonieră și a agenților temporari pentru lucrătorii pe part-time și pentru femei și bărbați, dar nu pentru lucrătorii detașați. În anumite sectoare, de exemplu în construcții, Există diferențe de salariu de 30% între cei care lucrează local și cei detașați și în anumite țări în care avem uh, mulți detașați, cum ar fi o mare parte din ei, uh, detașarea de fapt uh, impune o presiune în jos pe salarii. Da, avem nevoie însă de concurență între companii, dar cum a spus și dumneavoastră, domnule, doamnă comisar, trebuie ca această competiție să se bazeze pe mai multe elemente. Trebuie să se bazeze pe productivitate, pe expertiză, pe inovare și pe tipul și felul de servicii care se oferă și nu numai pe salarii. Eu, ca și domnul Cazac, domnule, doamnă comisar, vă mulțumesc pentru curajul pe care l-ați avut să faceți această propunere, pentru că este un început bun. Mulțumesc. Uh, domnul Le Iaric, un minut. La justiție, la creația d'un Justiția înseamnă crearea unui spațiu comun pentru lucrătorii europeni. Nu cred că um, ar fi nevoie de o revizuire a directivei, pentru că propunerea dumneavoastră până la urmă um, păstrează miza concurenței salarizării în Uniunea Europeană. Noi vă solicităm să elaborați o nouă directivă după ce vă consultați cu organizațiile sindicale pentru ca uh, lucrătorii detașați să beneficieze de uh, egalitate se de plină în salarizare cu lucrătorii autohtoni. În felul acesta putem respecta dreptul muncii. Instituțiile europene trebuie să devină motorul uh, stimulării economice uh, și uh, să creeze egalitate socioeconomică pentru toate lucrătoarele și toți lucrătorii și să nu existe piedici ca în clipa de față. Uh, Viitorul Uniunii Europene e amenințat. Mulți cetățeni nu sunt convinși că UE poate să-și îndeplinească promisiunile. Uneori chiar și eu mă întreb să facem de ajuns pentru o piață forței de muncă echitabilă care să evite exploatarea lucrătorilor, care să ofere un mediu just și care să reziste crizelor? Cu această propunere pentru revizuirea directivei de a lucrătorilor putem spune clar că nu mergem de ajuns de departe, nu respectăm promisiunea de a evita exploatarea lucrătorilor, special a celor care sunt dependenți de o legislație europeană sănătoasă, lucrătorii detașați. Am avea nevoie de o comisie europeană care să apere uh, drepturile lucrătorilor transfrontalieri, lucru care îi face mai vulnerabili și ar trebui ca statele membre să-și asume rolul de a consolida și de a pune în aplicare legislația existentă în mod serios. E păcat că locuim în cea mai bogată regiune din lume și încă nu suntem capabili să protejăm lucrătorii noștri uh, de condiții de muncă adesea periculoase și angajatori care abuzează sistemul. Trebuie să facem progrese. Doamna Gea, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule comisar, în 2014 Comisia Europeană emisese o directivă de implementare care trebuia să blocheze dumpingul social care uh, afecta exact lucrătorii detașați în alt stat membru și pentru a putea să se ascund, de fapt, și care ascundeau așadar uh, fraude ale societăților uh, paravan. Însă acum, între Parlament și statele membre, s-au văzut că există în continuare nevoie de o evaluare suplimentară, o evaluare care s-a întâmplat în sensul soluționării problemei actuale. Directiva însă lasă în continuare foarte multe viduri uh, care nu sunt acoperite, pentru că statele membre au prea multă libertate de a aplica sau nu aplica măsurile de control și sancțiunile pentru a pedepsi cazurile de abuz care sunt deschise, care se descoperă în flagrant și a prea multă încredere capacității și, um, încred, și uh, capabilității statei membre de a oferi asistență um, pentru, și pentru um, pedepsirea acestor fraude. Există prea multă confuzie în ceea ce privește principiul de proporționalitate care, dacă nu este um, bine gestionat, va compromite eficiența directivei. Sunt foarte multe puncte pe care trebuie să le mai uh, nuanțăm pentru a avea, într-adevăr, o punere aplicare eficientă. Schulze, un minut 30 de secunde. Frau Kommissarin. Doamnă comisar Tyson, doresc să vă mulțumesc pentru prezentarea făcută astăzi. Cred că poate constitui o foarte bună bază de lucru. Cred că este important ca în Europa să ne mai ocupăm odată de acest subiect, pentru că este limpede că lucrurile nu se derulează așa cum ne-am dori din uh, punctul de vedere al lucrătorilor detașați. Dar uh, Sigur că trebuie să ne ocupăm de date și fapte, pentru că nu fiecare lucrător detașat în Europa este chiar un caz problemă. Există, sigur, diferențe de salarizare între statele membre și se poate ajunge la un dumping salarial, dar uh, doar cam 50% dintre lucrătorii detașați uh, au uh, de suferit în urma salarizării foarte scăzute. În domeniul construcției, prostituților sau în abatoare sau în serviciul în domeniul serviciilor. Uh, mai există probleme eh, pe care putem să le înlăturăm. Uh, trebuie să avem o revizuire din acest punct de vedere. Important este conținutul în uh, sens larg. După aceea, uh, aceleași retribuire pentru același tip de muncă, uh, sigur, este un principiu uh, excepțional, dar este foarte greu de transpus în practică. Ce înseamnă același salariu? Ne referim la salariul net, la salariul brut, după aceea aceeași muncă. Cum vrem să comparăm până la urmă modul în care fiecare își exercită sacinile? Un minut și 30 de secunde Mulțumesc, domnule comisar. Doamnă comisar, um, dumneavoastră și cu domnul Juncker ați produs o propunere care să ofere salariu egal pentru muncă egală. Se spune aici că trebuie să apărați dialogul social, sindicatele trebuie să decidă cu privire la nivelul salariilor și nu politicienii să fie cei care iau decizia. Însă, ceea ce avem acum e de fapt o propunere care merge în direcția opusă. De fapt, în trecut am avut o directivă, cer scuze, spune interpretul, avem uh, așadar acum o directivă care merge în direcția care trebuie, nu în direcția dinainte, care era proastă. Și ceea ce e nevoie în Uniunea Europeană este de mai mult, uh, mai mult control pentru ca să se garanteze acest lucru, mai un salariu egal pentru o muncă egală. Doamna Tyson, uh, ați vorbit despre salarii biologice, salarii uh, feme- pentru femei care sunt imediat mai scăzute decât cele ale bărbaților. Însă vreau să vă întreb dacă nu există și salarii geografice în Europa. Eu cred că nu este chiar acceptabil. Trebuie să schimbăm situația și aceasta ar trebui să fie rezultatul uh, unei rescriere a directivei. Noi, în Comisia Ocupării, vă vom ajuta, cu siguranță. Lopez, un minut. Gracias, presidente Mulțumesc, domnule președinte. Cu 20 de ani în urmă, sindicatele reclamau o directivă pentru a garanta protecția lucrătorilor detașați. A fost un eșec. Atunci, pentru a spune lucrurile și altfel, concurența de pe piața unică e concurență între lucrători, între drepturile muncii și toate în beneficiul patronilor. Comisia simte nevoia să aducă acum schimbări. Același salariu pentru aceeași muncă în același loc de muncă. Definirea remunerării însă este ambiguă și se disting prestațiile sociale de salarizare. Lucrătorii fac parte din contracte colective și se aplică normele dreptului muncii la nivel național. Ne opunem legislației ad minimis, care face ca mâna de lucru să fie vulnerabilă, în timp ce condițiile de muncă sunt erodate și asta în mod special de la începutul crizei. O altă provocare e armonizarea profundă a dreptului muncii. Un minut. Doamnă comisar, stimați colegi, în sfârșit Comisia ă, vorbește în clar pentru că ne dorim, evident, garanții pentru ă, salarii egale, pentru același tip de muncă, dar să nu ă, vorbim doar în slogane, trebuie să acționăm cât mai repede pentru ca acest deziderat să se realizeze. Trebuie să o listă neagră a întreprinderilor care nu respectă legislația, să nu fie prea târziu să acționăm, pentru că în clipa de față dumpingul social proliferează și în felul acesta șubrezește Europa. Trebuie să existe controle consolidate, trebuie să fie acționat pentru o armonizare socială. Noi Trebuie să continuăm lupta în favoarea lucrătorilor, în favoarea controlelor eficiente pentru un salariu minim european și în același timp uh, pentru uh, garanții. În felul acesta Uniunea poate să fie durabilă. Lena Ers, un minut și 30 de secunde. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, sunt foarte bucuros că avem această propunere pe masă și putem lucra pe ea. Știm că există opinii diferite între statele membre, dar și aici, în Parlament, există opinii diferite despre această directivă. Dar uh, cu atât mai mult merită laude doamna Tyson pentru că a dovedit că este foarte constantă pe acest dosar. E vorba de situația 2 milioane de lucrători detașați în Europa și de combaterea uh, concurențe neloiale pe piața internă. Piața internă și libertatea de circulație pentru servicii și pentru lucrători este esențială, dar trebuie să se întâmple totul în condiții echitabile, deci e vorba de o mobilitate, mobilitate și liberă circulație echitabilă. Acestea sunt prioritățile de care vreau eu să vorbesc. Deci, în primul rând, e vorba de durata detașării, pentru că detașarea este prin definiție un timp limitat și trebuie să fie definită această perioadă cât trebuie să dureze uh, detașarea va trebui să mai discutăm aici în Parlament, dar faptul că se introduce o limită deja e un lucru foarte bun. În legătură cu propunerile de salarizare a lucrătorilor detașați și aici sigur că e nevoie de mai multă transparență și e mai bine și pentru lucrătorul în cauză, dar și pentru piața muncii. Avem aici mai multe propuneri concrete și propunerea doamnei comisar mi se pare una foarte echilibrată, o bază bună în orice caz de plecare pentru lucrarea noastră în Parlament, pentru activitatea noastră și sper că aici în Parlament, de la stânga la dreapta, de la est la vest, de la nord la sud, să putem ajunge la un rezultat echilibrat. Un minut. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să încep prin a explica colegului nostru de la UKIP uh, ce se petrece. Practic, totul ține de a împiedica li, abuzurile în ce privește libera deplasarea lucrătorilor. Aș fi vrut să îi explic, dar sigur, el și-a făcut cele 60 de secunde pentru YouTube și a plecat, s-a dus la bar acolo unde stă de obicei. Dar dacă mai am 30 de secunde, aș vrea să felicit pe doamna comisar pentru că practic ne-a ascultat și a făcut propuneri. Mulți colegi au spus ce multe rămân de făcut pe această temă. Uh, contracte colective uh, nu sunt folosite deloc în Marea Britanie, deci e nevoie de uh, contracte sectoriale. Apoi, 24 de luni nu sunt de folos, avem nevoie de 6 luni, dar pentru principiul de a ne fi ascultat și a fi revenit cu altă propunere, mulțumesc! Eh, Regner, un minut. Eh, Mulțumesc, stimată doamnă comisar Chiar dumneavoastră ați spus, uh, competiția existentă este una adesea inechitabilă în ce privește salariile uh, și uh, cheltuielile cu salarizarea, dar și condițiile sociale. Um, sunt, din acest punct de vedere, mari diferențe, inclusiv activitatea de inovații la nivelul întreprinderilor. Am o întrebare concretă în legătură cu acest proiect de revizuire. În uh, Austria există multe întreprinderi care uh, lucrează uh, cu firme care detașează lucrători pentru 2 ani și pe bani foarte puțini. Deci, oamenii aceștia nu sunt plătiți în țara de origine, pentru că nu funcționează cooperarea transfrontalieră. Prin modificările pe care le propuneți, oare conlucrarea între directiva privind detașarea, directiva de implementare și organismele de asigurare? Mulțumesc, domnule președinte. În fine, avem un text al uh, reformei atât de mult așteptate cu privire la detașarea lucrătorilor, o reformă foarte țintită, așa cum a definit-o doamna Tyson, care se referă la trei domenii, um, detașarea lucrătorilor și uh, protecția lor și în cazul unor subcontractări, interimări și uh, detașarea pe termen lung va fi necesar să analizăm cu multă atenție marja de aplicare a acestor de, uh, prevederi, pentru că modificările acestea care au fost făcute ar putea crea în realitate chiar un uh, drept uh, de echitate la salariu, salariu egal pentru lucru în același loc de muncă și aceasta ar fi un lucru foarte bun. Însă prima mea impresie era cald este amestecată. De exemplu, sunt foarte bucuros că și Comisia a reușit să se apuce de această directivă a detașării față de cei care ar fi preferat, de exemplu, în acest Parlament să aștepte rezultatele directivei din 2014 și aplicării acesteia ignorând de fapt o problemă care este evidentă. Sunt totuși sceptic în același timp, uh, pentru că nu cred că este suficient ceea ce s-a propus, având în vedere amploarea problemei. Sunt convins că Parlamentul va ști însă să îmbunătățească acest text împreună cu colegii. Mulțumesc! La procedura Catch the Eye avem o situație puțin deosebită în sensul că din partea ppe sunt înscriși uh, șase colegi Uh, după aceea avem din partea celorlalte grupuri câte unul și atunci am să vă propun să dăm cuvântul pentru că suntem și în întârziere la trei colegi din ppe și după aceea fiecare dintre ceilalți care s au înscris și am să l uh, rog pentru început pe mr van den kendelare să ia cuvântul. voorzitter mevrouw de commissaris collega's geen enkele. mulțumesc doamnă comisar colegi nicio propunere individuală nu poate fi ideală sau perfectă doamna thyssen a spus uh, chiar dânsa, unele măsuri merg prea departe, altele nu de ajuns, dar în general vorbim de o propunere echilibrată. Și e bine să explicăm acest lucru uh, mesagerilor din partea lucrătorilor principiul plății egale pentru aceeași muncă, pentru același loc de muncă, fără a interveni direct în legislațiile naționale, uh, salutăm deci acest principiu. Dar pentru noi, eurodeputați, dar și pentru Consiliu, pentru miniștri, e important acum să lucrăm împreună și să Uh, dăm un impuls în schimbul de informații și în inspecția muncii. Cred că avem nevoie de o cooperare la nivel digital. E cel mai bun fel în care putem evita dumpingul social. Mi se pare că, din nou, trebuie să recâștigăm încrederea. Tati. Signora comisar, lo sforzo che ha fatto la... Stimată doamnă comisar, Efortul pe care a făcut Comisia e foarte util, dar rezultatul este foarte dezamăgitor. E clar că nu trebuie să ne opunem liberii circulații. E clar că mobilitatea poate să fie un instrument chiar important în modelele de competitivitate, în sistemele uh, de întreprindere noi pe care le avem acum. Însă, dacă spunem că vrem același salariu pentru același uh, muncă, trebuie să ne gândim și la aceleași contribuții. Și, uh, din păcate, mobilitatea devine un instrument de dumping cu daune foarte mari pentru uh, concurență în general, dar, bineînțeles, și pentru persoanele care sunt implicate aici. Paritate și echitate nu prea există în propunerea pe care ați făcut-o, de aceea ar trebui să începem de la început, după părerea mea, și să o facem cu multă atenție. Pentru că, între timp, situația nu este imobilă. Vreau să spun două lucruri pe scurt în ceea ce privește stabilizarea. 24 de um, luni nu sunt foarte multe luni, dar sunt, în, sunt se bat cap în cap cu munca sezonieră, de exemplu, cu directiva respectivă. Trebuie să ne amintim că în acordul pe care l-am încheiat între Uniunea Europeană și um, Marea Britanie există anumite norme care alterează protecția persoanelor și și aici trebuie să ne ocupăm de aceste probleme. Arias domnule președinte. Directiva face să nu mai avem dumping social, va exista mobilitatea lucrătorilor, dar există un dublu limbaj aici, și anume, în acord, în acordul șefilor de state și guverne pentru a reglementa problema Marii Britanii, găsim dispoziții potrivit cărora va exista o administrare discriminatorie pe bază de naționalitate între lucrătorii noi veniți care intră pe piața muncii din Marea Britanie. Drepturile lor vor depinde de relațiile de muncă și nu vor primi alocație pentru locuință, care nu vor avea deduceri fiscale și așa mai departe. Ori asta are de-a face cu un european. Despre ce vorbim aici? Există o discriminare a lucrătorilor pe motiv de naționalitate. Acest lucru merge împotriva oricărui principiu. Uh, oamenii de știință greci care se află în Marea Britanie și merg acolo vor suferi din cauza asta. Trebuie să evităm libajul dublu. Mulțumesc, domnule președinte obsesia statelor membre ale Uniunii Europene eh, este legată de domeniul economic. Nu se vorbește despre cea mai importantă convergență și anume cea din domeniul social dacă cetățenii europeni nu vor obține o Europa socială, asta va crea probleme. Este nevoie de o Europa în care să existe o egalitate a drepturilor pentru toți, o Europa democratică și socială și nu invers. Instituțiile europene trebuie să se zbată ca diferențele existente să fie înlăturate, nu să creeze diferențieri, pentru că în felul acesta trădăm valorile europene. Toate măsurile de combatere ale dumpingului social trebuie să fie funcționale. Noi sprijinim o revizuire a directivei privind detașarea lucrătorilor, dar să țină seama într-adevăr de drepturile lucrătorilor, și să combată dumpingul și inechitatea. Mulțumesc, doamna Moran Chartier. Um, deschizând capitolul acestei uh, directive a lucrătorilor detașați, doamnă comisar, de fapt uh, abordați o chestiune care este folosită de către populiști și anume să ațățați problemele naționaliste. Sunteți foarte curajoasă pentru că v-ați afirmat uh, obiectivul foarte clar. Vreți mai multă mobilitate în Europa. Ceea ce vrem noi este să facilităm crearea locurilor de muncă, dinamica întreprinderilor, pentru ca fiecare de aici să aibă un loc de muncă și o protecție socială la nivel european. Da, într-adevăr, lucrăm prin intermediul acestui text pentru toți lucrătorii europeni, pentru dinamica uh, pieței muncii. Și trebuie să mobilizăm în aceasta și statele membre ca să lupte împotriva fraudelor, pentru ca să pună în aplicare aceste texte europene, pentru ca să construiască aici uh, împreună și văd deja premizele deja stabilite în această seară, pentru așadar a pleca de la acest consens și a avansa împreună și să știți, doamnă comisar, că vom fi absolut în sprijinul dumneavoastră. Ehm, am mai avut o solicitare de la grupul ecr doamna ruonen eh, și întrucât eh, vorbesc trei colegi de la grupul ppe am considerat că putem să dăm cuvântul și doamnei ruonen să ia cuvântul acum. doamna ruonen. arvoisa puhemies Tällä hetkellä yli kahdeksan... Mulțumesc, domnule președinte. 8 milioane de cetățeni își caută un loc de muncă într-un alt stat membru. Mulți sunt bine educați, sunt profesioniști. Mai mult decât atât, 1,6 de milioane de lucrători transfrontalieri trăiesc în Europa. Apoi intervin lucrătorii detașați, care au contracte de scurtă durată în străinătate, aproximativ un milion și jumătate. E bine, indiferent de grupul din care faci parte ca lucrător, important e să primești același salariu pentru aceeași muncă. Nu ar trebui să avem o piață forței de muncă pe două niveluri, în care străinii câștigă mai puțin decât lucrătorii interni. Aceste lucruri aduc multe probleme. În plus, e distorsionată concurența între companii și e împotriva valorilor fundamentale ale UE. Șogor Ciomo. I strong, I strongly agree with the viewpoint. Sunt uh, de acord cu punctul de vedere al Comisiei Europene că orice uh, legislație trebuie să se bazeze pe decizii bine argumentate, dar eu nu uh, găsesc că este logic să revizuim uh, directiva uh, privind atașarea lucrătorilor înainte de a putea analiza rezultatele implementării. Cred că va trebui să acționăm abia după ce această lege va intra în vigoare. Cred că este esențial pentru că, mai ales când vorbim despre principiile de bază ale pieței unice, libertatea de uh, circulație. Um, trebuie să um, combatem abuzurile și um, în același timp să nu creiem bariere birocratice suplimentare în ce privește mobilitatea lucrătorilor. A, comisar, vă rog să încheiați discuția pentru astăzi. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc stimați deputați pentru această dezbatere foarte amplă. Pot să vorbesc foarte pe scurt pentru că am vorbit la început mai mult, dar vreau să spun totuși câteva lucruri. Mulțumesc în primul rând deci pentru discuție, după cum ziceam, pentru că exact asta este ceea ce așteptam. Unii consideră că nu se merge destul de departe, altora îi se pare că mergem prea departe, alții consideră că mergem încet, alții că mergem repede. Dar ori și cum o fi, constat, domnule președinte, și mi se pare că de aceea pot fi optimistă, că aici în Parlament foarte multe persoane au arătat că sunt gata să se asculte reciproc, să colaboreze și să vadă cum uh, reușim să aducem acest exercițiu la bun sfârșit. Am constatat acest lucru la multe grupuri și salut această atitudine. Vreau să mai spun uh, încă un lucru. De ce vine propunerea tocmai acum? De ce nu am mai așteptat? până când uh, directiva de implementare din anul 2014 să fie pusă în aplicare. Directiva din 2014 a fost introdusă pentru ca să ne asigurăm că statele membre au mai multe instrumente și lucrează mai bine împreună și pentru ca să se aplice regulile mai bine. Există deci această directivă pentru combaterea abuzurilor, a fraudei și pentru a ne asigura că regulile sunt mai bine aplicate. În acest sens, statele membre au nevoie de mai multe instrumente și prin uh, directiva de punere de implementare ei au aceste instrumente. E vorba de un uh, instrument foarte prețios. Statele membre trebuie să pună în aplicare cât de repede directiva și așteptăm să se întâmple aceasta până la 18 iunie. Însă nu este suficient. Trebuie să avem curajul și să mai analizăm mai atent regulile. Și acolo constatăm anumite lacune și de aceea Comisia la intrarea în funcția sa în acest mandat a promis că se va ocupa de subiectul acesta și că va exista o uh, Uh, prelucrare a acestei directive care se ocupă de salariu egal pentru muncă egală și asta este ceea ce facem acum. Nu trebuie să așteptăm punerea în aplicare a directivei din 2014 în statele membre, ci putem să verificăm regulile chiar acum. Domnule președinte, cred că mai avem destul timp și ocazii, vom mai avea destule de asemenea pentru a avea schimburi de opinii despre aspectele de detalii tehnice, dar la unele puncte pot să spun deja concret ceva. S-a întrebat despre formula A1, formularul A1 care demonstrează că se plătesc în țara de origine contribuțiile sociale. Cel care a pus întrebarea a plecat, însă, dar oricum, când sunt, se fac astfel de propuneri de coordonare la nivel de contribuții sociale, ele sunt văzute într-un context global și ne vom implica pentru ca formularul A1 să devină un instrument util. A mai fost o întrebare despre mm, salariu egal uh, pentru muncă egală și despre faptul că și uh, acord, uh, toate acordurile cu uh, partenerii sociali trebuie să fie puse în aplicare. Dar aceasta nu se poate decât în cadrul juridic existent. Vă rog să citiți legislația și să vedeți că există cazuri în care se merge atât de departe încât avem uh, și acorduri de întreprinderi, între întreprinderi, dar Totuși, principiul non-discriminării este cel care trebuie să se aplice și avem anumite limite din cauza aceasta. Să vă uitați, vă rog, la propunerea noastră foarte atent și veți vedea că acordurile cu partenerii sociali sunt respectate din respect tocmai pentru acești parteneri sociali. Mai vreau să mai subliniez un alt punct, așa cum am zis-o și la discursul meu introductiv. E vorba de mobilitate în, de mobilitate în Europa, care trebuie să fie promovată. Avem nevoie de reguli clare, reguli uh, echitabile și în același timp practicabile, care pot fi puse în aplicare ușor. E nevoie însă în același timp și de acceptarea cetățenilor față de aceste reguli. Deci regulile nu trebuie să fie numai corecte, ci trebuie să fie și percepute ca fiind corecte. Iată de ce noi am făcut această propunere și mă bucur foarte mult de dezbaterea pe care o să o mai avem pe acest subiect și care va implica și statele membre ale Uniunii. Am aici în Parlament uh, deja um, o dovadă de bunăvoință și sunt sigură că vom putea să găsim soluții împreună. Vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere. Mulțumesc, domnule președinte. Dezbaterea este închisă. Înțeleg că domnul Lavrileu are un point of order. Oui, monsieur le président. Aș dori să răspundeți. Am constatat în această dezbatere privitor la uh, lucrătorii detașați că niciun membru al extremei drepte, FN Bunoara din Franța, nu a asistat la dezbatere sau nu a intervenit, nu a cerut cuvântul. Aș vrea să știu dacă dumneavoastră ați interzis să ia cuvântul sau dacă pur și simplu nu i-a interesat această dezbatere deși în fiecare campanie electorală ei invocă acest subiect pentru a critica Europa. Și iată, la o dezbatere pe fond au fost cu toții absenți. Trecem acum la următorul punct al ordinii de zi și anume întrebare cu solicitare de răspuns oral adresată Comisiei